adoptat. Domnul Giovanni Totti a fost uh, ales președinte al Consiliului Regional al Provinciei Liguria și Parlamentul constată conform regulamentului de funcționare, începând cu data de 10 iulie, eliberarea mandatului domnului Toti și îl felicităm pe domnul Toti pentru noua funcție. Autoritățile competente din Austria mi-au comunicat alegerea doamnei Carolina Grasmader heinz începând cu data de 9 iulie 2015, în locul domnului Georg Leichfried în Parlamentul European. Autoritățile competente din Italia mi-au comunicat alegerea domnului Stefano Malu, începând cu data de 13 iulie 2015. Domnul Malu îl înlocuiește pe domnul Giovanni Toti. Autoritățile competente elene mi-au comunicat alegerea domnului Nicolaus Contis, începând cu data de 20 iulie 2015 îl va înlocui pe domnul Emanuel Glezos. Autoritățile competente din Suedia mi-au comunicat de asemenea alegerea uh, domnului Asenko Selimovic, uh, începând cu data de 30 septembrie 2015. Domnul Selimovic uh, o va înlocui pe doamna Marit Polson. Autoritățile din țările de jos. Mi-au comunicat alegerea domnului Auke Zilstra, care îl va înlocui pe domnul Hans Janssen, începând cu data de 1 septembrie. Bun venit tuturor colegilor și uh, vă aduc aminte că puteți participa la